atunci când uh, sprijinim această regiune. Vă mulțumesc! Thank you, Commissioner Shefcovic. Vă mulțumim, domnule comisar Șefcovici. Acum, uh, votul va avea loc mâine la ora 12. Ultimul punct de pe ordinea de zi, uh, raportul doamnei Catherine Grez, referitor la drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice din perspectiva politicii de dezvoltare are cuvântul 4 minute doamna raportor. Bonsoir, chers collègues. Bună seara, dragi colegi. După un proces de durată, pe 6 decembrie, raportul privind uh, consecințele drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice pentru țările în curs de dezvoltare a fost adoptat cu o majoritate foarte largă în Comisia pentru Dezvoltare. Această zi este una foarte importantă pentru că pentru prima dată deputații europeni uh, de diferite orientări politice uh, au, uh, și-au afirmat voința de a lupta împotriva furtului resurselor, jefuirii resurselor planetei noastre. Astăzi, cuvântul biopiraterie nu mai este tabu în acest hemiciclu și doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această etapă importantă. Dar mâine va trebui să mergem mai departe. Votul va fi crucial pentru a ne exprima determinarea a noastră a Parlamentului European în ansamblul său pentru mai multă coerență în politicile de dezvoltare. Trebuie să ne afirmăm voința de a pune capăt biopirateriei uh, și de a apăra culturile tradiționale, să respectăm drepturile popoarelor autohtone și ale micilor producători și, în fine, să ne protejăm mediul și biodiversitatea. Știți, 90% din patrimoniul biologic mondial se află în țările în curs de dezvoltare. Dar marea majoritate a brevetelor sunt deținute de țările industrializate și știm că resursele genetice sunt cruciale pentru o agricultură durabilă, durabilă și pentru securitatea alimentară în întreaga lume. Protecția diversității genetice, conservarea diversității genetice sunt cuvintele cheie pentru a realiza obiectivele de dezvoltare ale mileniului. E vorba aici de reafirmarea principiului coerenței politicilor de dezvoltare menționat în articolul 208 din Tratatul de la Lisabona. Regulile care încadrează azi exploatarea resurselor naturale și a cunoștințelor tradiționale sunt foarte prost definite. În consecință, uh, anumite întreprinderi profită de acest vid juridic pentru um, a-și însuși cunoștințe tradiționale. Și având în vedere numărul mare de texte, de instituții a devenit urgentă ratificarea și aplicarea protocolului de la Nagoya. în cadrul unui sistem de guvernanță globală mai coerent. Așadar, dragi colegi, având în vedere că suntem cu toții de acord pentru o politică mai justă de dezvoltare, trebuie să ne asumăm responsabilitățile și să apărăm revendicările țărilor în curs de dezvoltare, obligația divulgării originii resursei de solicitanții brevetelor și dovada consimțământului și, în fine, împărțirea beneficiului. Ați înțeles? Pentru, acesta este un adevăr, o adevărată provocare pentru Uniunea Europeană să, de a lupta împotriva unor practici care sunt contrare angajamentului nostru în favoarea luptei împotriva sărăciei și păstrării biodiversității. Dragi colegi, contez pe dumneavoastră și vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă raportor. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Domnul Pașca începe. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán... Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm că speciile care sunt uh, cultivate de comunitățile indigene și cunoștințele lor tradiționale cu privire la efectele diverselor plante devin uh, obiectivul unor brevete de uh, cerute de companii cosmetice sau agricole. Resursele genetice uh, um, primite de la populațiile indigene sau așa numite invenții care se bazează pe cunoștințe tradiționale ale acestora uh, fac uh, obiectul brevetării de către biopirați. Și beneficiile foarte mari rămân, vor rămâne în mâinile biopiraților și adevărații creatori nu vor putea beneficia de pe urma utilizării industriale ale acestor produse. Uh, de aceea cred că ar trebui să solicităm modificarea acordului TRIPS astfel încât acesta să respecte Convenția privind uh, diversitatea biologică și protocolul de la Nagoya. Numai astfel, numai altfel vom putea să prevenim utilizarea abuzivă a resurselor uh, tradiționale um, pentru generarea de profituri uh, nemeritate. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumim, domnule Pașca. Acum are cuvântul uh, doamna Andres. Gracias, presidente. În principiu, darle la enhorabuena la... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să o felicit pe doamna raportor pentru consensul pe care l-a obținut din partea tuturor grupurilor politice. Este clar că resursele naturale din cosmetice vin din țările în curs de dezvoltare, dar beneficiile revin întreprinderilor, laboratoarelor, nu uh, țărilor care produc aceste um, substanțe. Iată, avem posibilitatea de a schimba lucrurile, de a face în așa fel încât aceste beneficii să fie distribuite și acestor comunități, fie că e vorba de beneficii de mediu, financiare și așa mai departe. Noi am depus amendamente legătură cu brevetele și comerțul, cum ar fi specificarea originii geografice uh, a ingredientelor și a beneficiilor pentru comunități. Uniunea Europeană trebuie să obțină un angajament din partea statelor membre că beneficiile vor fi repartizate comunităților de origine. Atragem atenția asupra drepturilor de proprietate intelectuală asupra semințelor um, pentru a nu distruge valoarea culturală

pe planul climei și pe alte planuri. Resursele genetice sunt esențiale pentru reziliența ecosistemelor, pentru a păstra biodiversitatea, pentru a păstra diversitatea acestor plante, trebuie să facem multe eforturi, pentru că altfel nu vom mai avea securitate alimentară. Și atunci trebuie să evaluăm care este dimensiunea problemei. Resursele genetice sunt un bun comun și păstrarea lor este o misiune comună. Nici o țară, nici o ființă umană nu trebuie să fie exclusă de la um, um dezvoltare și nu trebuie să fie exclusă din categoria celor care pot să culeagă fructele, culeagă roadele politicilor de dezvoltare și ultimelor evoluții, evoluții tehnologice. Iar faptul că multă lume nu are acces la medicamente ne arată cât de, de mult am avut de suferit de pe urma capitalizării. Domnul comisar, mulțumesc. Doresc să mulțumesc numele Comisiei Parlamentului European și mai ales domnului uh, Grez pentru raportul privind uh, aspecte legate de dezvoltare ale drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice Comisia consideră că Uniunea Europeană joacă un rol important în reglementarea acestui domeniu, atât la nivel intern cât și la nivel internațional. După cum ați spus, astfel s-a îmbunătățit eficiența luptei împotriva sărăției uh, și mai mult de atât. Dezvoltarea bioștiințelor și a cercetărilor științifice asupra bazei vieții a făcut să crească valoarea comercială a biodiversității. Cercetarea și inovarea în biotehnologie au un rol important în dezvoltare și pot să fie arme în lupta împotriva sărăciei. Dar uh, din țările în curs de dezvoltare auzim din ce în ce mai des uh, preocupări în legătură uh, cu modul în care sunt împărțite beneficiile din drepturile de proprietate. Trebuie să recunoaștem uh, îngrijorările țărilor în curs de dezvoltare, trebuie să creăm sinergii pozitive, dar uh, prin convenția privind biodiversitatea și diferite organisme și instrumente, cum ar fi acordul OMC, uh, privind aspectele um, legate de biodiversitate ale proprietății intelectuale sau Convenția Organizației pentru Alimente și Agricultură protocolul de la Nagoya privind accesul la resurse și împărțirea echitabilă a resurselor în urma utilizării lor mm, a fost în fine negociat de Comunitatea Internațională în 2010. Acesta trebuie să oferă certitudine juridică și mai multă transparență în tranzacții. El trebuie să permită mai bună um, conservare și o folosire durabilă a resurselor țările cu de dezvoltare. Comisia a propus deja legislație pentru ratificarea și aplicarea protocolului de la Nagoya în Uniunea Europeană pentru că oferă certitudine juridică utilizatorilor europeni și oferă mai multe posibilități de tranzacții privind resursele genetice. În același timp, propunerea de regulament uh, creează un sistem credibil pentru ca utilizatorii să respecte uh, legile țărilor de unde vin aceste resurse. După cum se sublinează în raportul dumneavoastră, acesta este o preocupare majoră țărilor în curs de dezvoltare. După părerea noastră, sistemul trebuie să evite însă uh, costuri excesive și alte poveri, mai ales pentru laboratoriile publice de cercetare și pentru IMM-uri. Uniunea Europeană joacă un rol foarte activ în finalizarea mecanismelor necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului de la Nagoya. Comisia sprijină stabilirea mecanismului protocolului de la Nagoya și dorește să se asigure și consideră cooperarea cu alte regiuni și țări este esențială pentru aplicarea protocolului pentru a asigura înțelegerea și aplicarea uh, principiilor uh, din acestea. Uniunea Europeană și anumite state membre sprijină, alte părți, sprijină ratificarea și implementarea protocolului de către alte părți. Inițiativa privind dezvoltarea capacităților uh, cu partenerii țările ACP este un exemplu în acest sens. Comisia consideră că acesta este o inițiativă importantă și contribuie semnificativ la ea. În plus, uh, e nevoie de alte instrumente juridice internaționale și Uniunea este implicată în discuții de la OMC în acest sens. În fine, relațiile bilaterale cu țări terțe, conform um, politicii coerente ale Uniunii pentru, a Uniunii pentru Dezvoltare am lucrat pentru adoptarea unor soluții pentru drepturile de proprietate intelectuală, pentru a evita impacte negative asupra uh, agriculturii și pentru a lupta pentru eradicarea sărăciei. Apelurile Parlamentului European pentru sisteme de guvernanță coerente este auzit de Comisie. Suntem de acord că un factor important pentru atingerea acest obiectiv uh, este respectarea proprietății intelectuale pentru a lupta împotriva biopirateriei, pentru a duce la un transfer de biotehnologie în interesul reciproc al partenerilor în ceea ce privește resursele genetice și cunoștințele tradiționale. Comisia va coopera în continuare cu Parlamentul, inclusiv Comisia DEVE, în uh, acest aspect. Mulțumesc, domnule președinte. Comision. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colegi. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 12. Noapte bună!